Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să începem. Mai întâi, scuze pentru întârziere. Motivul este faptul că atunci când am sosit, sala era încă ocupată de conferința dinainte și sala a trebuit uh, reorganizată pentru această ședință. nu putem să ne plângem pentru că nu este niciun motiv pentru care sala de ședință pentru comisie nu uh, ar fi pregătită în avans. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Aveți proiectul de ordine de zi în dosarele dumneavoastră. Dacă nu aveți obiecție, o considerăm adoptată. următoarele schimbări. Punctul 11. Considerarea unei întrebări orale adresată Consiliului, deci întrebare cu solicitare de răspuns orală adresată Consiliului în legătură cu relațiile comerciale UE-Canada. Punctul este anulat. Uh, raportul de la punctul 18, dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții, uh, raportul uh, Schlitter, va fi amânată pentru ședința din 12-13 aprilie. Recomandarea raportorului și punctul 31 privind guvernanța economică globală va fi discutat în uh, dimineața zilei de 16 martie, adică mâine. După punctul 25, uh, la solicitarea raportorului Ianic Jadot. Acum v-aș propune să păstrăm un minut de reculegere. În amintirea victimelor tragediei din Japonia, având în vedere pierderile de vieți umane și consecințele dezastatoare asupra bunurilor. Vă invit, deci, să vă ridicați în picioare pentru un moment de reculegere. Thank you. Acum comunicările președintelui. Ședința va fi transmisă direct pe internet, cu excepția um, părții în camera, ședința coordonatorilor. Stimate domnule președinte, eu aș dori să revenim la punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Ținând cont de catastrofele naturale din Japonia, cred că pentru mulți dintre noi va fi dificil de discutat uh, punctele 9 și 10, de aceea propunerea mea este să eliminăm de pe ordinea de zi aceste puncte și dacă lucrurile nu se înrăutățesc, uh, vom avea totuși suficient timp să le tratăm în, uh, în plenară. Așadar, încă o dată, propunerea mea este de a elimina punctele 9 și 10 de, de pe ordinea noastră de zi de astăzi. Is that an understanding uh, among the... Uh, grupurile politice sunt de acord? David Martin? Uh, of course, we have to be very mindful of... Sigur, trebuie să ținem cont de situația sunt de acord că nu trebuie să dezbatem conținutul astfel, unor astfel de uh, puncte astăzi, dar uh, s-a propus să păstrăm pe ordinea uh, plenarei acest punct și să se ajungă la un acord între cupurile politice, dar într-adevăr sunt de acord să nu avem o dezbatere astăzi legătură cu aceste puncte. Și eu cred că acesta ar putea fi un compromis bun, să păstrăm punctele pe ordinea de zi a plenarei, uh, pentru ca această întrebare orală să fie uh, trimisă la timp înainte de summitul UE-Japonia și să evităm discutarea acestui punct astăzi. Bine am înțeles? Bine. Mulțumesc. Deci punctele 9 și 10 nu vor fi discutate astăzi. Sper că coordonatorii din partea grupurilor politice vor putea cădea de acord asupra textului privind uh, aceste întrebări orale și a rezoluției. Anunțurile președintelui, comunicările președintelui. O listă de corespondență este la dispoziția dumneavoastră în dosare. Și dacă vă interesează mm, vreun document, puteți să vă adresați uh, secretariatului. Astăzi nu avem interpretare în bulgară, dar mâine aceasta va fi disponibilă. Nu, președintele se corectează. Astăzi avem uh, interpretare în bulgară, dar mâine dimineață aceasta nu va fi disponibilă. În ceea ce privește asistența macrofinanciară pentru Georgia după intrarea în vigoare a noi regulamente punere în aplicare, e nevoie de ajustări tehnice ale propunerii adoptate la INTA în februarie, conform procedurii simplificate fără amendamente. Dar și procedura uh, trebuie înlocuită acum că a intrat în vigoare noul regulament. Votul în plenar a fost prevăzut pentru martie, a doua plenară din martie, dar a fost, anum, uh, a fost amânat pentru că Coreperul nu a putut confirma până pe 16 martie că era termenul amendamentelor faptul că este de asemenea de acord cu această ajustare tehnică. Deci dacă Consiliul insistă să folosească noua procedură de examinare în loc de procedura precedentă, președintele trebuie să fie autorizat să negocieze cu Consiliul în numele Comisiei INTA. De aceea, vă rog să îmi uh, acordați această posibilitate. Aveți obiecții? Sper că nu va fi cazul, dar totuși trebuie să fim pregătiți pentru asemenea eventualitate. În fine, biroul lărgit FET a hotărât pe 1 martie anul acesta să creeze un grup de monitorizare cu uh, rol consultativ pentru a urmări criza politică care afectează Tunisia, Egiptul și Libia și să monitorizeze asistența Uniunii Europene acordată întregii regiuni în cadrul revizuirii politicii europene de vecinătate. secretarul INTA este reprezentat în acest uh, task force pentru a asista acest grup de monitorizare. Au fost deja fixați membrii acestui grup, membrii de la INTA care se ocupă de dosare legate de această zonă sunt invitați să participe la grupul de monitorizare în calitate de membri ad hoc. Deci vă rog să luați uh, notă, să luați aminte de această informație. Item. Trecem la David Martin. Doesn't pertain to something you've, you've raised. Nu mă refer la uh, un aspect abordat de dumneavoastră, dar aș avea altceva de spus. E vorba de imposibilitatea membrilor acestei comisii să-și facă treaba cum trebuie. Mâine după masă avem o întâlnire în camera cu directorul general de la DG Trade, general Generală Comerț, și pentru a mă pregăti aș fi dorit uh, să uh, examinez mandatul de negociere a acordurilor de liber schimb și Dumneavoastră, în calitate al Comisiei, aveți aceste documente, dar noi, uh, deputații în această Comisie, nu avem acces la aceste documente și uh, în drept în conștiință ne este imposibil să venim la ședință și să punem întrebări altele decât întrebări foarte generale și nu vom primi decât uh, uh, răspunsuri foarte generale. Dacă dorim să ne folosim de prerogativele oferite nouă de Tratatul de la Lisabona, trebuie să putem să punem întrebări specifice și nu putem să o facem pentru că nu avem acces la documente. De aceea este o frustrare din ce în ce mai mare să fac parte din această comisie. Well, Since, we are speaking of Având în vedere că e vorba despre, um, despre accesul restrâns la documente, regul, regulile um, sunt într-adevăr că membrii comisiei, alții decât raportorii și președintele, nu au acces la aceste documente. Deci, dacă dorim să schimbăm regulile și sunt de acord cu dumneavoastră că ar fi bine să le schimbăm, trebuie mai întâi să ajungem la un acord și apoi să schimbăm, să, să negociem noi reguli cu Comisia. Nu putem lua o decizie ad hoc, după părerea mea. Dar vă invit pe dumneavoastră coordonatorii să faceți o propunere uh, Uh, să ajungem la o, un acord în legătură cu începerea um, unor negocieri cu Comisia pentru a schimba regulile în legătură cu accesul la documentele de acest tip. Aveți observații? David? Mulțumesc, domnule președinte. Îmi dau seama că aceasta este regula. Știu în ce situație ne aflăm și sper că vom avea o discuție, o discuție în legătură cu posibilitatea de a schimba regulile. Am avut o discuție cu cineva din Congresul American care mi-a spus că mandatul de negociere în administrația americană este la dispoziția tuturor uh, deputaților din Congresul American, fie că interesează, fie că nu. Pot chiar să transmită ONG-urilor aceste, mandat și, aceste mandate și noi, membrii acestei comisii, nu putem nici măcar să vedem aceste documente. Uh, este o oportunitate bună de a aborda tema. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și cred că aceste reguli există dinainte de tratatul de la Lisabona și având în vedere noul cadru, trebuie să modificăm aceste reguli, dar acest Parlament funcționează conform unor reguli și trebuie să schimbăm regulile, nu să le încălcăm. Oui, Monsieur le Président, moi je voudrais intervenir pour appuyer euh, ce que vient de dire. Aș dori să sprijin ceea ce a spus David Martin. Într-adevăr, pentru a putea avea o dezbatere pertinentă și eficientă în același timp, deputații, repet, deputații, nu altcineva uh, dincolo de deputați, dar deputații trebuie să aibă acces la aceste documente mă consternează faptul că trebuie să așteptăm să, să aflăm despre aceste lucruri de la directorul general și să nu putem să reacționăm în cunoștință de cauză. Ceea ce spune David Martin este absolut pertinent. Aș dori să vă spun că nu are rost acum să dezbatem uh, această temă. Poate ar trebui să o abordăm la ședința coordonatorilor pentru a putea trece la o încercare de a schimba regulile, pentru că regulile sunt uh, așa cum sunt. Uh, deci trebuie să încercăm să le schimbăm, dar nu să ne mirăm că există. Domnul Casperi. Stima. Domnule președinte, problema mea este să discutăm această temă și în reuniunea coordonatorilor, însă tema s-a discutat deja în repetate rânduri în acel for. Și trebuie să vă spun că atunci când discutăm acest subiect, în inima mea bat două inimi. Pe de o parte, sunt de acord cu cele spuse de colegul Martin, ca fiecare membru în acest Parlament, dar în orice caz, membrii în această comisie să poată avea acces la aceste documente. Însă, pe de altă parte, reversul medaliei pentru că și eu m-am informat despre situația în Statele Unite și dacă sunt uh, corect informat, există în Congresul American o regulă care la noi nu există. Așadar există reglementări clare cum se procedează în situația în care membrii ai Congresului American încalcă aceste reguli de confidențialitate. De aceea, încă o dată, noi am constatat în trecut că din documente neoficiale pe care Comisia ni le-a transmis uh, s-au făcut uh, declarații publice. Și eu sunt de acord cu colegii când se spune că ar trebui să avem acces la aceste documente. Însă, pe de altă parte, și președinția Parlamentului ar trebui să se întrebe cum anume ar trebui revizuite și regulile de confidențialitate și cum uh, se procedează în momentul încălcării acestora. În baza experiențelor trecute, trebuie așadar să vedem cum procedăm și atunci când colegii noștri nu respectă regulile stabilite. Ok, we'll, uh... Bun. Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu succint. Susțin propunerea colegului Caspari pentru că observația colegului David Martin este justificată de a rediscuta chestiunea în reuniunea coordonatorilor, pentru că din principiu sunt de acord cu cele spuse de colegul Martin. Right. Just let me add that... Foarte bine, permiteți să adaug că nu putem modifica aceste reguli în mod unilateral și iar poziția noastră a fost oarecum uh, slăbită de scurgerile de informații care au avut loc până acum în această privință. Așadar, haideți să trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi. Um, <clears throat> deciziile din recomandările coordonatorilor din 3 martie um, Procesul verbal a fost distribuit și va fi adoptat uh, până la sfârșitul ședinței dacă nu se vor ridica obiecții. Punctul 4. Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Irak. Responsabilă pe fond este Comisia AFET. Uh, noi redactăm un aviz. Uh, raportul pentru aviz este din partea socialiștilor și democraților domnul Mendez del Vale. Astăzi vom uh, examina proiectul de aviz care se află în dosarele dumneavoastră. După cum știți, acordurile de parteneriat și cooperare include un capitol substanțial de <clears throat> comerț și, uh, de asemenea, și mecanisme de soluționare a disputelor. Așadar, un fel de acord comercial cu o și de aceea trebuie să îmi exprim dezamăgirea pentru faptul că Comisia responsabilă pe fond a ales ca temei juridic articolul 110, care exclude competența noastră, ceea ce înseamnă că Comisia noastră, care răspunde de comerțul internațional, nu are posibilitatea să se exprime cu privire la un acord de parteneriat și cooperare, în timp ce raportorul nostru va putea doar să vină cu un aviz și o justificare subcintă la această propunere. La fel ca alte acorduri de parteneriat și cooperare și acorduri mixte cu un conținut uh, important uh, comercial și mai ales în condițiile în care aspectele comerciale reprezintă o componentă majoră în aceste acorduri de parteneriat și cooperare. Sper din sop tot sufletul că vom avea o abordare mai cooperantă din partea comisiei responsabile pe fond, care răspunde, desigur, de dimensiunea politică a acestor acorduri. Acestea fiind spuse, dau acum cuvântul domnului raportor. Naturalmente. Mulțumesc, domnule președinte. Ținând cont de faptul că ați făcut această prezentare, bineînțeles că și eu trebuie să spun încă de la început că sunt absolut de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră. De aceea nu vreau să fac prea multe comentarii, pentru că spusele dumneavoastră au fost destul de clare. De asemenea, dacă îmi permiteți, sunt de acord și cu ceea ce am făcut la sugestia dumneavoastră, aceea de a păstra un moment de reculegere pentru uh, victimele din Japonia. Și vă spuneam că vă cer câteva minute pentru a vă spune că poate ar fi bine ca aici să avem un moment de reculegere și pentru atitudinea rușinoasă a Uniunii Europene față de alte dezastre, care poate nu la fel de mari, dar la fel de importante. Pentru că s-a renunțat la doctrina responsabilității de a proteja în Uh, favoarea Națiunilor Unite și Uniunea Europeană încă n-a reacționat față de ce se întâmplă în Africa. Așa cum arată secretarii general al Națiunilor Unite, adunarea generală și chiar și Consiliul de Securitate care arată că există o responsabilitate de a proteja pentru a evita ceea ce s-a făcut și ce se va face în curând. Și făcând acest comentariu și sper că mulți dintre dumneavoastră să fie de acord cu mine, după această introducere scurtă, voi face o mică prezentare a acestei propuneri de decizii la care v-ați referit și dumneavoastră. Nu pot să vă spun în acest sens decât că recomand acestei comisii să se adreseze comisiei competente pe fond, Comisia de Afaceri Externe, pentru ca aceasta să adopte această propunere. Și există foarte multe motive pentru a face acest lucru. În primul rând, din punct de vedere comercial, așa cum este cazul pentru noi, așa cum ați explicat și dumneavoastră, domnule președinte, și de asemenea din punct de vedere al importanței relațiilor externe ale Uniunii. Pentru că Irakul are nevoie de o susținere importantă și tocmai, am spune, din cauza celor ce se întâmplă în Africa. Pentru că dacă există această problemă de solidaritate față de ce se întâmplă în Africa, și dacă ne gândim la ce se va întâmpla și care vor fi consecințele unui Egipt care își începe drumul spre libertate, al unei uh, Tunisii care se îndreaptă pe același drum, atunci Irakul va trebui să fie întărit din punct de vedere democratic, iar acest acord de parteneriat și cooperare, care are acest conținut comercial la care faceați referință, domnule președinte, este important să fie adoptat, să fie implementat și să marcheze în sfârșit structura relațiilor comerciale și politice între Uniunea Europeană și Irak. Și în aceste circunstanțe, cred că e singurul lucru pe care îl aveam de spus. Vă mulțumesc. Any question, comments? Întrebări sau comentarii din partea altor membri ai acestei comisii? Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt perfect de acord cu chestiunea importanței acestui raport și cred că răspunderea Uniunii Europene este de a fi mai activă în a contribui la restructurarea economiei acestei țări prin dezvoltarea relațiilor cu Irakul. Însă vreau să spun că acest acord este un acord comercial nepreferențial care include reguli ale OMC și de asemenea mai specifică reguli în ceea ce privește achizițiile publice și investițiile și mă tem că aceste elemente incluse în capitolul comercial vor fi singura măsură eficientă pentru a ajuta Irakul să-și restructureze economia. Așadar, ceea ce vreau să spun este că nu ar trebui să ne gândim doar în termenii de competitivitate uh, între UE și Irak, ci să ne gândim și ce putem să uh, le oferim celor din Irak pentru a putea deveni un uh, partener activ pentru Uniunea Europeană în relații bilaterale. De aceea, cred că ar trebui să încurajăm Comisia pentru a veni cu idei suplimentare în ceea ce privește contribuția Uniunii Europene în restructurarea economiei acestei țări. Și aș dori în final să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa domnule președinte. Aș vrea și eu să fac un comentariu față de spusele colegului meu. Vreau și eu să mă alătur spuselor domnului coleg și cred că este într-adevăr regretabilă atitudinea Uniunii Europene de săptămâna trecută. În primul rând, pentru că Irakul este simbolic pentru noi și cu tratatul de la Lisabona se spunea că Uniunea Europeană va avea în sfârșit un adevărat rol politic. Iar după ce s-a întâmplat în Egipt și în Tunisia, și vreau să vă spun de altfel că m-am dus, am participat la delegația în Egipt de săptămâna trecută și cred că am trimis un mesaj politic uh, nepotrivit acelei regiuni și ținând cont de evenimentele de acolo, cred că s-ar putea ca până la sfârșitul săptămânii să asistăm la un adevărat masacru în Libia. Deci vroiam și eu să susțin să susțin pe colegul meu și să spun că mi se pare că e de-a dreptul lamentabil să nu avem curaj. Mulțumesc Domnul Cazac de la ALDE. Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă alătur colegilor care au intervenit înaintea mea, pentru că este într-adevăr o poziție de neacceptat a Uniunii Europene față de evenimentele din Africa de Nord. Eu cred că Uniunea Europeană n-a fost în stare să ia deciziile care se impun. Și alte puteri geopolitice, precum Statele Unite, au reușit să ne întreagă de data aceasta. E păcat dacă ținem cont de ambițiile noastre și ambițiile care sunt reflectate în tratatul de la Lisabona. Așa că sunt de acord cu colega mea, Sofie. Referitor acum la chestiunea de procedură. Domnule președinte, consider că ar trebui să discutăm despre acest lucru la întâlnirea coordonatorilor pentru că a devenit o adevărată tradiție ca comisia noastră să fie neglijată de celelalte comisii. nu se ține cont de competențele noastre de foarte multe ori și există o intervenție, se intră practic peste domeniul nostru, cel care este acoperit de sarcinile acestei comisii. Și aceasta contrazice, practic, orientările care au fost adoptate de comisie și adoptate la plenară. De aceea cred, domnule președinte, că ar trebui să ridicați această problemă la conferința președinților și a președinților de comisii, pentru că avem dificultăți, dificultăți legate, de exemplu, de accesul la documente. Și chiar și aici ne confruntăm cu astfel de probleme care nu ne ajută deloc. Mulțumesc! Um, yes, um, I fully agree with you. Da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Personal, am avut inițiativa de a încerca să clarific situația juridică în ceea ce privește competențele comisiei noastre în această privință. Acordul aveți în dosar. La punctul 3.2 se vorbește de aspecte comerciale și investiții. Și e vorba de articolele 8 la 80. Așadar, 72 de articole din totalul de 120 sunt uh, destinate comerțului. Așadar, 80% din uh, clauzele substanțiale de fond al acestui acord se referă la comerț, iar noi suntem uh, trecuți în rândul 2, în linia a doua, în ceea ce privește procedurile parlamentare. Vom analiza așadar această chestiune în reuniunea coordonatorilor de astăzi. Domnul Lambsdorff, mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost de două ori în Irak, însă nu sunt expert în ceea ce privește Irakul, însă trebuie să spun că Irakul are un potențial economic imens comparat cu alte țări arabe unde uneori se supraestimează lucrurile. Din experiența mea știu că infrastructura este unul din punctele slabe ale economiei irachiene. Liniile feroviare sunt într-o situație foarte proastă pentru că multe au fost distruse. Așadar, aici există o posibilitate, o oportunitate pentru producătorii europeni și un potențial enorm există de asemenea și în ceea ce privește transportul fluvial, pentru că există două fluvii mari care nu au fost uh, utilizate în timpul lui Saddam Hussein datorită faptului că palatul prezidențial se afla pe malul celor două fluvii. Apoi mai sunt și resursele naturale ale Irakului. Irakul are, de exemplu, straturi unice de anumite nisipuri speciale și cu toate acestea se importă sticlă din alte țări în condițiile în care ar avea ei înșiși posibilitatea de a produce sticlă și să o exporte de lipsesc așadar echipamentele pentru acest proces tehnologic. Apoi au existat uh, fabrici care au fost uh, demarate în trecut și nu au fost finalizate până acum, ca de pildă o uzină de tractoare finalizată doar pe jumătate și o fabrică de ceramică în Ramada care iarăși ar putea exporta și către state terțe. Așadar, dacă am trece în revistă potențialul industrial al Irakului, putem spune că această listă enumerată în documentele noastre nu e suficientă. Putem căuta și alte oportunități care pot fi dezvoltate. Thank you. Mulțumesc. Raportorul mai, Emilio, mai aveți observații finale? Președinte, simplemente... Foarte pe scurt, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, doamnei Saeți și domnului Casac. Faptul că m-au susținut cu părerile mele este o adevărată onoare pentru mine să îi aud în acest sens. De asemenea, vreau să mulțumesc colegului Scholz. Bineînțeles, uh, voi analiza cu mare interes uh, comentariile și propunerile pe care le-a făcut, așa cum uh, mulțumesc și ultimului vorbitor care a făcut propuneri interesante. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. În încheiere dau cuvântul Comisiei. Domnul de la Rosier. Mulțumesc, domnule președinte. Doar două comentarii aș vrea să fac în legătură cu cele spuse aici. În legătură cu cooperarea, există o parte de cooperare cu Irakul care prevede o susținere din partea Uniunii Europene în mai multe domenii și aceasta pentru a implementa acordul de parteneriat și cooperare. Deci acest element nu lipsește. Acum câteva cuvinte referitor la felul în care a fost negociat acest acord. Bineînțeles că acest acord n-a fost negociat ținând cont de provocările anului 2011, pentru că negocierea s-a făcut în 2008-2009. Deci a trebuit să ajungem la acest acord, ținând cont de dificultățile deosebite ale irachianilor de a avea o adevărată administrație, de a-și guverna țara și pentru aceasta am simplificat cât mai mult cu putință acordul, tocmai pentru a ține cont de această situație. Situație caracterizată printr-o capacitate administrativă foarte scăzută, o lipsă a statului de drept și a regulilor. Nu existau uh, taxe vamale, nu existau uh, drepturile de proprietate intelectuale, deci exista o problemă foarte mare și a trebuit să adaptăm acest acord situației respective. Însă, bineînțeles, situația era foarte diferită de cea de astăzi și deci nu ne propuneam să ținem cont de provocările cu care ne confruntăm astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc termenul de depunere a amendamentelor este 18 martie la prânz, votul în comisie pe 12-13 aprilie. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Punerea în aplicare articolului 10 din protocolul ONU privind armele de foc și stabilirea măsurilor de autorizații de export, import și tranzit pentru arme de foc. Raportorul este domnul Salvatore Iacolino din partea PPE-ului. Este vorba de un schimb de păreri pe marginea amendamentelor care au fost prezentate de membrii acestei comisii și de asemenea de Comisia LIBE. Această comisie are un aviz la raportul nostru. Domnule Iacolino, vă rog. Sono qua, președinte. Ah. Aici sunt, domnule președinte. Da, chiar în fața mea. Mă uitam uh, unde nu trebuie, aveți dreptate. Vă dau, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Ne-am întâlnit deja pentru a avea o dezbatere pe marginea acestui dosar anul trecut, în septembrie-octombrie și aceasta este prima întâlnire referitoare la negocierea pe marginea amendamentelor. E vorba de aplicarea articolului 10 din protocolul ONU referitor la armele de foc și măsurile de autorizații de export și import. S-au prezentat 67 de amendamente prezentate comisiei noastre, comisiei INTA. Există de asemenea un aviz al comisiei LIBE, unde au fost prezentate 33 de amendamente. O bună parte a acestor amendamente prezentate la Comisia LIBE au fost deja confirmate de către amendamentele prezentate la Comisia noastră. Există două tipuri de amendamente. Pe de o parte există voința de a consolida procesul, uh, grăbind procedurile pentru categoriile interesate. Aceste amendamente au fost depuse de mulți uh, colegi. Pe de altă parte, s-a valorizat, uh, se dorește valorizarea unui altui aspect, e vorba de profilurile de securitate. Este un punct la care Comisia Libe ar fi putut și ar fi trebuit să intervină, încercând să reducă această primă intervenție um, în legătură cu diferitele de categorii de amendamente, eu aș porni de la articolul 2, definiții. Pentru că s-au depus câteva amendamente la acest punct. Eu, la propunerea comisiei, am uh, identificat părțile, componentele esențiale. Consider că acest amendament ar fi avea uh, avantajul de a clarifica sistemul și ar fi uh, permis o aliniere cu direct, uh, directiva 51 din 2008, legislația europeană în domeniu. În ceea ce privește autorizările de export, uh, un alt aspect în legătură cu care am putea interveni chiar și cu amendamente de compromis pentru uh, a scurta și mai mult timpul de așteptare. Și de aceea am modificat calendarul așa cum au propus unii colegi. Articolul 7 este central în raționamentul meu. Acest raport, acest articol uh, se referă în mod specific la activitățile vânătorilor uh, sau celor care practică tirul sportiv și aici e vorba de o, uh, um, de, de o simplificare suplimentară. Eu fac o diferență între vânători și cei care uh, Uh, practică tirul uh, sportiv, uh, care exercită o astfel de activitate și apoi se întorc, se întorc în țara lor. Documentul folosit ar putea să fie permisul de potarmă sau licența de vânătoare sau alt document valid la nivel național. Acesta ar putea face obiectul unui amendament de compromis. La liniatul 4 uh, se vorbește despre situația în care acești vânători circulă mai multe state membre, deci nu se întorc în statul de origine. Aici e nevoie de exigențe de securitate, pe de o parte, și de garanții suplimentare și sugerez să nu intervenim, să lăsăm uh, ipoteza așa cum uh, este ea prezentată. Consider că este util să facem referire atât la articolul 19 cât și 20. Primul se referă la perioadele prevăzute pentru revizuirea textului. Eu am propus 5 ani uh, ca termen înainte de revizuirea acestuia. Alții propun o perioadă de 10 ani nu prea sunt de acord cu această ultimă propunere. În legătură cu intrarea în, vigo- intrarea în vigoare, Comisia a propus patru luni, în anumite amendamente se propune perioadă de 36 de luni. Eu am propus șase luni. Sunt convins că, în legătură cu acest ultim aspect, se va putea găsi o soluție echilibrată care să țină cont de oportunitățile necesare pentru a putea aplica textul. Deci, sper, cred că vom putea găsi o situație, o, o soluție uh, care să poată să fie sprijinită de toată lumea. Iată, domnule președinte, care ar fi considerațiile mele de principiu și misiei și a colegilor. Dacă îmi permiteți, voi lua din nou cuvântul pentru a trage concluziile. Mulțumesc! Thank you. Since there are amendments... Mulțumesc! Dat fiind faptul că avem și amendamente din partea Comisiei Libe, iar raportorul acelei comisii a fost doamna Mathieu, mă întreb dacă e printre noi. Văd că nu este cazul, atunci haideți să trecem la discuția dintre noi. Am o solicitare de intervenție din partea lui Christopher Fielner. Jag har tillsammans med ett antal kollegor lagt eh, flera... Mulțumesc. Împreună cu alți colegi am formulat o serie de amendamente prin care încercăm să simplificăm legislația și să o facem mai eficientă. Constatăm că situația actuală este destul de birocratică și nu cred că putem să ne obținem, să ne atingem obiectivele dacă menținem în continuare această birocrație. Sper că domnul Iacolino va lua notă de comentariile noastre. Vă rog așadar să analizați în special amendamentul numărul 16 care vorbește de uh, scopurile pentru care se poate solicita un permis. Cred că putem include aici și muniția, pentru că dacă se călătorește pentru vânătoare într-o țară din afara UE și poți să-ți iei doar arma la tine, dar nu și muniția necesară, mi se pare puțin ciudat. Cred că aici ar trebui să vorbim uh, atât de armă propriu-zisă cât și de muniție. Este vorba de amendamentul 60. La amendamentele 63 și 64 vizează articolul 7. Cred că sunt amendamente centrale în ceea ce privește simplificarea acestei propuneri, care vin în același spirit. mă îngrijorează puțin celelalte aspecte ale propunerii. Dacă părăsești o țară membră în care nu ești rezident, însă unde ți s-a eliberat permisul, nu înțeleg exact cum anume se va ușura situația în momentul părăsirii Uniunii Europene. Pentru că trebuie transmis un mesaj din punctul în care se iese din Uniunea Europeană, nu prea înțeleg acest sistem de notificări. Cred că doar complică procedurile birocratice. Noi am avut o dezbatere în trecut și în ceea ce privește definițiile. Cred că ar fi justificat să analizăm și punctele 27 și 28. Directiva a descris o serie dintre aceste concepte și înainte, dar cred că ar trebui să păstrăm definiția despre care am discutat. Nu cred că contează foarte mult ce se spune în alte texte juridice. Ar fi păcat să reluăm greșeli din uh, legislația precedentă și să le reintroducem în această propunere. Sunt o serie de lucruri care mi se par pozitive aici, dar mi se pare că există și un aspect foarte negativ în ceea ce privește articolul 74, unde se renunță la procedura simplificată pentru cei care practică tirul sportiv. Nu cred că ar trebui să susținem acest amendament. Vă rog să analizați de asemenea și 67, pentru că cred că e dificil. Spuneți că ar trebui utilizat fie pașaportul, fie alt document de identitate națională. Eu cred că ar trebui menționat doar pașaportul. pentru că alte permise în alte <clears throat> emise în alte limbi, de exemplu, un permis uh, de conducere emis în uh, Grecia nu ar putea fi înțeles în uh, Suedia, de exemplu. Cred însă că dacă folosim pașaportul, trebuie să ne întrebăm dacă este suficient ca atare, pentru că nu ar trebui să fie nevoie să prezentăm pașaportul european de fiecare dată când aterizezi pe un aeroport. Dacă din Suedia vrei să mergi uh, în altă țară și cu tranzit prin Frankfurt sau Copenhaga, dacă trebuie să prezinți uh, pașaportul de fiecare dată uh, când ești în tranzit prin aeroport, se pare prea mult. Eu sper că veți ține cont de comentariile mele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Elizabeth Costinger, acum. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să susțin uh, observațiile domnului Fielner, în special atunci când este vorba de articolul 7, pentru că există deja un document pentru arme european iar uh, toate documentele care trebuie să le ai la tine atunci când este vorba de arme de vânătoare sau arme pentru tir, um, nu fac decât să îngreuneze situația, ceea ce ar putea crea probleme suplimentare în ceea ce privește procedurile birocratice pentru persoanele vizate. În rest, aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și cred că vom ajunge la un bun sfârșit uh, cu toate aceste amendamente. Mulțumesc. Domnul Lange, de la Socialiști. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că Nu ar trebui să punem în centrul acestei directive birocrația pentru vânători și pentru sportivii de tir cu arc, de tir, îmi cer scuze, ci trebuie, în primul rând, să vedem cum uh, tratăm acest subiect al armelor și cum uh, evităm uh, traficul ilegal. Un al doilea pas ar fi acela de a găsi simplificări pentru sportivii de tir și pentru vânători, însă cred că aceste simplificări trebuie create în așa fel încât să nu fie permisive, astfel încât uh, să nu ne trezim că pe ușa din dos uh, se transgresează obiectivul inițial al acestei directive. Eu cred că dacă plecăm de la aceste premize, vom putea ajunge la un bun final. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Helmut Scholz, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să torn puțină apă în vin. Cred că subiectul central al acestei directive nu se referă la vânători și la sportivii de tir și la modul în care ajungi să-ți faci antrenamentul. Și de aceea cred că temerile noastre nu ar trebui să vizeze birocrația, ci modul în care opinia publică percepe armele și aici cred că registrul ONU nu ar trebui să fie punctul de referință și faptul că Comisia nici măcar uh, nu se ridică la acel uh, standard ne preocupă. Asta este poziția uh, grupului nostru. Dar ar trebui să vedem ce se întâmplă și cu toate accidentele din societățile noastre unde, pe urmă, opinia publică este revoltată, însă noi, ca legiuitori, trebuie să venim cu legislație să prevenim astfel de cazuri de abuz al armelor. Cred că acesta trebuie să fie punctul central. Și de aceea noi nu am înaintat amendamente vis-a-vis de raport raportul, uh, proiectul de raport al raportorului și am susține propunerea comisiei și în final domnul Sturdy. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu ultimele două comentarii, aș vrea să spun prietenului meu, domnul Byrne, că indiferent dacă e vorba de vânătoarea de păsări, de borși mistreți sau orice altceva, dorința este aceea de a ucide și indiferent ce legislație implementezi, până la urmă pot apărea accidente. Cunoaștem uh, un caz când un uh, fotbalist uh, cunoscut a avut un astfel de accident și a împușcat pe cineva fără să vrea. Și dacă vrei să împiedici astfel de lucruri, pot să spun că e aproape imposibil. În Marea Britanie avem controlul cel mai strict al armelor de foc, aproape de peste tot. Acestea nu sunt pur și simplu permise. Participanții la Jocurile Olimpice trebuie să antreneze în Franța. Deci avem această legislație foarte strictă și cu toate acestea avem probabil criminalitatea cea mai ridicată care utilizează arme de foc pentru că ele probabil intră în mod ilegal și nu neapărat din Uniunea Europeană. Probabil mai mult ca sigur că nu vin din Uniunea Europeană, ci din altă parte. Deci e foarte greu să implementezi o legislație care să pună într-adevăr capăt uh, uciderea voluntară sau involuntară a altora, pentru că întotdeauna se găsesc modalități de a uh, eluda această legislație. Important este ca legile să fie corecte și ca ele să poată fi utilizate de poliția oricărui stat pentru a controla aceste activități. Iată de ce am prezentat mai multe amendamente. În primul rând, amendamentul 58 pe care vreau să l explic raportorului. Una dintre problemele producerii de arme, și vorbesc aici despre arme de sport, există foarte multe arme noi care apar pe piață de exemplu, există târguri, foarte puține târguri care au mai rămas de acest gen în lume și n-ar fi bine să se obțină autorizații de export prea târziu, deci să trebuiască să aștepte prea mult timp astfel încât să nu poată participa la aceste târguri până la urmă. Iată de ce am prezentat acest amendament. Este o industrie foarte mare în Uniunea Europeană și nu vorbesc aici doar de exportul de arme în mod ilegal pentru a susține războaie sau așa ceva. E vorba și de exportul legal și este important ca aceste arme să participe până la urmă la târgurile care sunt organizate și câteodată e nevoie de doi, două luni de zile pentru a obține această autorizație de export. Christopher a făcut referință deja la multe dintre lucrurile pe care vreau să le menționez și eu, pentru că există o îngrijorare a noastră la amendamentul 72. E vorba de componente esențiale sau muniție necesare unor infracțiuni grave. Așa cum am spus raportorului, statele membre trebuie să hotărască dacă a, sau nu anumite persoane au intenția să comită infracțiuni grave. Avem foarte multe resurse pentru a interzice și pentru a preveni uh, intrarea în posesiune unei astfel de arme. Poliția la locală, poliția națională sau de stat, indiferent care este competența în fiecare stat membru, are dreptul de a împiedica o astfel de situație, de a pune mâna pe o armă de foc. Și există într-adevăr un risc foarte mare atunci când oamenii intră în posesia unei arme de foc. Iată de ce dorim să dăm un pic de notă realistă acestui raport, pentru că, în general, cu cât mai simplă este legislația, cu atât mai ușor este de implementat și este mai ușor pentru autoritățile uh, polițienești, de exemplu, care sunt de acord cu această părere. Christopher, de asemenea, se referea la faptul sau altcineva poate în sală arăta că ar trebui să un certificat european de posesie a unei arme. Însă acesta este foarte greu de obținut. În Marea Britanie trebuie să fie o inspecție realizată de poliție pentru a avea un astfel de certificat, pentru a renoi. La mine, de exemplu, pentru a renoi, au venit la mine acasă, au vorbit despre căsătoria mea, m-au întrebat dacă vorbesc sau nu, dacă aș fi avut tot felul de alte probleme sau nu. Nu m-au întrebat dacă îmi plăcea viteza sau nu, dar oricum asta se poate vedea și în carnetul meu de conducere. Oricum, există inspecții foarte riguroase pentru a vedea unde se păstrează aceste arme de foc și cred că cel mai simplu ar fi să avem un singur certificat european care să acopere toate țările europene. Christopher se refera la acest lucru. Și acesta ar fi o metodă foarte eficientă de control, cred eu. Și, în sfârșit, aș vrea să mulțumesc domnului Iacolino pentru felul în care a lucrat. Am avut foarte multe întâlniri împreună, am cooperat foarte bine și vreau să vă mulțumesc pentru acesta. Cred că am reușit să ajungem la un acord, acord la cele mai multe probleme pe care le aveam. Mulțumesc! Din partea verzilor, Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte mare interes aceste comentarii și cred că obiectivul nostru, atunci când e vorba de arme de orice fel, este obiectivul prioritar este protecția publicului larg. Îmi pare rău dacă există această problemă că cei care trebuie să deplaseze arme au întârziere. Aceasta este o problemă pe care trebuie să o suportăm pentru a asigura siguranța publicului larg. De aceea nu sunt de acord să se atenueze practic o parte a acestei legislații atunci când e vorba de implementarea protocolului la nivelul Uniunii Europene. Și îmi pare bine că poliția este atât de eficientă atunci când monitorizează certificatul de deținere a unei arme de foc. Acesta cred că este o cerință prealabilă absolut necesară. Și armele de foc sunt concepute pentru a provoca moartea și pentru a răni, nu pentru altceva. Deci trebuie să facem tot ce putem pentru a proteja cetățenii, indiferent dacă aceasta înseamnă că proprietarii de arme au de suferit de pe urma acestor uh, controle. Mulțumesc, Peter Stasnev. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că și eu am semnat câteva dintre amendamentele care au fost prezentate. Aș vrea să-mi exprim susținerea față de cele ce au fost puse de domnul Fioner și sunt de acord și cu comentariile făcute de domnul Lange în acest context. Prioritatea este prevenirea. Și atunci când obții un certificat de deținere de armă în mod legal, atunci ar trebui să ne centrăm pe simplificare, nu pe o com complicare a procedurilor. Și cei care sunt proprietari legali ai acestor arme. Știu că este o chestiune foarte delicată și că există opinii divergente, însă atâta timp cât cineva deține în mod legitim, are un certificat legitim, legal pentru aceste arme, atunci raportul ar trebui să însemne pentru el o mai mare simplificare și să se centreze pe cei care dețin arme în mod ilegal. Mulțumesc. Mă întreb dacă Comisia dorește să intervină. Domnul Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție aceste dezbatere și mi s-a părut foarte interesantă. Și mi s-a părut interesant uh, în ceea ce a spus uh, raportorul că anumite țări încă nu au semnat protocolul ONU. Aceasta este prima prioritate de securitate publică, să aplice acest regulament. Republica Cehă nici măcar nu a semnat uh, documentul. Regatul Unit nu a ratificat, Germania nu a ratificat, deci am obligația să fac apel la țările noastre din Uniunea Europeană să aplice acest protocol ONU, pentru că acesta ne oferă cadrul pentru a face ceva suplimentar pentru a consolida regulamentul. Mulțumesc! Este cineva din partea comisiei care dorește să ia cuvântul? Vă rog. Just for the record. Și spuneți-ne și cum vă numiți. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Fabio Marini de la Direcția Generală de Justiție uh, din partea uh, Uh, Direcției Generale pentru Afaceri uh, Interne și mă ocup de acest dosar. Comisia, în prezentarea acestui proiect de regulament, a ținut cont de două cuvinte cheie, echilibru și coerență. Echilibru între exigența de securitate și aceea de, liberul, de liber schimb, liber comerț și, pe de altă parte, echilibru între legislația europeană și um, prevederile naționale și coerență între regulile pe care trebuie să le impunem la nivel european și regulile de la nivelul din protocolul ONU. Am stabilit un lucru foarte simplu. E vorba de faptul că un stat, înainte de a autoriza un export, trebuie să își dă seama că și uh, statul uh, importator a, a oferit aceleași autorizări. Procedurile sunt uh, destul de simple, putem spune, care au obiectivul de a oferi reguli comune. De exemplu, în cazul uh, termenelor în care administrațiile trebuie să emită autorizarea. Autorizația în uh, interesul cetățenilor, uh, deci să existe reguli comune pentru a evita ca anumite administrații să depășească perioadele rezonabile. Iar altele să acționeze mai rapid acest lucru ar putea fi în detrimentul operatorilor economice, aceste diferențe. Și apoi există partea legată de simplificări, ceea ce s-a spus aici de unii colegi, și anume că trebuie să luptăm împotriva comerțului ilegal și nu împotriva celor care um, um, poartă arme în mod legal. De exemplu, legislația europeană se prevede pentru vânători și pentru cei care practică tirul sportiv un sistem simplificat prevăzut deja la nivel european de directivă, adică folosirea pașaportului uh, pentru arme. Astfel, vânătorii și cei care practică tirul sportiv uh, pot să circule dintr-o țară în alta Uniunii Europene prezentând acest document și fără a, alte proceduri. Noi am prevăzut acest lucru și în cazul în care uh, vânătorii sau uh, cei care practică tirul sportiv ar uh, dori să se ducă în țări terțe. Uh, am spus că dacă vânătorul își părăsește țara, părăsește Uniunea Europeană din țara sa de rezidență, uh, nu este nici măcar obligat să ceară pașaportul. Este suficient să aibă permisul, permisul național de portarmă și, a, și să iasă cu acesta din țară. Am uh, prevăzut această posibilitate pentru a nu cere documente în, spus, uh, în plus. Cam atât deocamdată. Mulțumesc. Vă mulțumim. Uh, o întrebare din partea colegului nostru. Da. Ați început declarația dumneavoastră spunând că problema reală este cea legată de armele de foc ilegale, dar nu ne-ați spus cum vom lupta împotriva intrării acestora în Uniunea Europeană. Am și o întrebare foarte scurtă. După cum ați spus în mod corect, ați spus că prin această propunere se dorește garantarea ca țara importatoare să um, permită importul. Cineva mi-a spus că Statele Unite, de exemplu, nu um, emit astfel de licențe de import și noi nu dorim să spunem că niciun agent economic nu ar putea să se deplaseze la un târg în Statele Unite. Uh, și din cauza acestei legislații nu veți putea călători cu pușca dumneavoastră. Deci, dacă cerem în mod specific această licență la import, nu știu exact care este formularea din propunere, dar în anumite, țări ar putea exista alte proceduri legislative, alt sistem. După cum am auzit că e cazul în Statele Unite, ați putea să, ne, să faceți observații în legătură cu aceste aspecte? uh... Vă dau din nou cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește autorizațiile uh, la import, cazul, ceea ce a spus despre Statele Unite nu e corect. Statele Unite uh, cer două tipuri de autorizări la import. Deci două pentru armele militare și o autorizație pentru armele civile. În, în mod normal, uh, majoritatea statelor, cele care aplică standardele occidentale în orice caz, uh, uh, respectă această uh, această condiție nu e ușor de închipuit că se poate, poate un container cu arme poate ajunge într-o țară fără autorizația de import. Dar protocolul ne impune ca pentru că o țară din Uniunea Europeană Deci e vorba de părțile contractante, dar în fine, înainte de a da o autorizație la export, trebuie să fim siguri că de cealaltă parte s-a acordat o autorizație de import pentru a răspunde la întrebarea primului orator. Cum luptăm împotriva comerțului ilegal? În protocol se spune acest lucru. E vorba de criteriul trasabilității. Criteriul trasabilității este recunoscut prin acest schimb de autorizații. Deci eu acord o autorizație de exporta dacă sunt sigur că celălalt a oferit autorizația de import. Acesta este un exemplu. Există apoi marcarea și alte aspecte deja acoperite de, de, uh, uh, de directiva privind piața internă pe care o, o luăm acum noi în ceea ce privește comerțul uh, extern. Domnul raportor, are cuvântul pentru ultimele observații. Câteva observații finale. Am ascultat cu multă atenție contribuțiile colegilor care au luat cuvântul și acestea au fost cu adevărat semnificative. Bineînțeles, va ține cont de acestea în faza ulterioară, care este aceea a amendelor de compromis. Această problemă a importului și exportului de arme, de foc, uh, e vorba de un sector în valoare de aproximativ un miliard de euro. Uh, acest protocol din 2001 încă nu a fost semnat sau ratificat de anumite state membre. Deci acest uh, regulament uh, care are obiectivul omogeneizării situației pe teritoriul întregii Uniunii Europene ar avea posibilitatea, ar avea obiectivul uh, de a uh, ușura Uh, formalitățile și ar putea face viața mai ușoară vânătorilor și celor care practică tirul sportiv și, pe de altă parte, ar îmbunătăți securitatea, după cum s-a spus. În ceea ce privește amendamentele colegilor, se vorbește despre arme și muniții despre notificare, parte, părți și componente esențiale. Nu suntem de acord, de exemplu, cu amendamentul 74. Trebuie să se clarifice ce înseamnă licență. Birocrația nu este o limită. După noi, acesta trebuie să fie o resursă, adică trebuie uh, să fie folosită de statele membre pentru aplicarea integrală a, statele, a, a regulamentului și textul uh, este echilibrat, dar cu siguranță va fi îmbunătățit prin contribuțiile colegilor. Ultima observație, domnule președinte. Protocolul din 2001 nu putem aștepta trei ani și jumătate pentru intrarea sa în vigoare. Așa cum uh, mi se pare că revizuirea critică a textului peste 10 ani nu mi se pare uh, corectă. Cred că e mai bine să spunem că după 5 ani Comisia poate să supune verificării dosarul uh, după ce el va fi aplicat. Acesta mi se pare o soluție echilibrată și judițioasă. În următoarele zile vom organiza o ședință cu raportorii din umbră pentru a finaliza acest proiect legislativ și având în vedere că el este cerut de cetățeni. Mulțumesc! Grația lei. Vă mulțumesc și eu dumneavoastră. Votul va avea loc în comisie pe 12 și 13 aprilie. Haideți să trecem acum la punctul 6. protocolul dintre UE și Andorra cu extindere la măsurile vamale de securitate sub formă unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Andorra. Sunt personal raportor pentru acest dosar. Decizia con- Consiliului reprezintă instrumentul legal pentru încheierea acordului. Aici aș dori să ridic în discuție o chestiune importantă, ceea ce privește temeiul legal a proiectului de decizie al Consiliului, și anume faptul că Parlamentul European și-a exprimat îngrijorare în ceea ce privește o trimitere la articolul 118, elenatul 7 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, care a făcut și obiectul unei note din 11 martie transmisă de serviciile noastre juridice. Um, Comisia a propus în mod informal o soluție, însă aceasta nu este satisfăcătoare în sensul că ar trebui urmate procedurile din Parlament, inclusiv consultarea Comisiei Juris sau consultarea Consiliului care ar putea să-și revizuiască proiectul de decizie. Pentru a evita consecințe nedorite, secretariatul și eu însumi analizăm cu atenție această chestiune și dat fiind faptul că și serviciile juridice sunt prezente, aș dori să le rog să ne prezinte comentariile privire la această chestiune. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, aveți dreptate. Vom ridica în discuție această chestiune, nu doar pentru că privește acest dosar, ci pentru că ar putea crea și un precedent pentru dosare viitoare. Permiteți-mi să vă explic pe scurt despre ce este vorba. Comisia propune așadar ca temei legal articolul 207 uh, care este de regulă invocat pentru practici comerciale și apoi 108A care reprezintă temeiul legal pentru acordul Parlamentului, dar au mai adăugat uh, și articolul 187 a tratatului, iar această includere este ceea ce ridică temeri din punct de vedere juridic. Pentru că ar trebui să existe anumite condiții îndeplinite pentru invocarea acestui uh, articol, pentru că ar uh, presupune utilizarea unei proceduri simplificate. Protocolul care ni se propune nu îndeplinește aceste condiții, așadar nu vine cu modificări prin uh, procedură simplificată sau printr-un for special constituit în acest sens. De aceea, opinia noastră este că acest uh, articol 187 nu poate fi invocat. În ceea ce privește procedura de urmat, aveți dreptate, INTA nu poate pur și simplu elimina acest articol alcool, ci trebuie să îl trimită Comisiei Jurii. Însă noi credem că este vorba doar de o greșeală, așadar poate că ar fi util de apelat la Consiliu pentru a-i atrage atenția, care ar putea să fie dispus să modifice temeiul juridic. Însă dacă nu se va întâmpla acest lucru, va trebui să înaintați chestiunea Comisiei Jurii. De ce am ridicat în discuție această chestiune? Pentru că ne-a fost atrasă atenția de către secretariat. Pentru că dacă se folosește acest articol, Consiliul poate delega competențe Comisiei, dar doar în ceea ce privește modificări la acord. Însă dacă permitem această trimitere aici, um, s-ar putea să existe posibilitatea unei interpretări mai largi și ca urmare Consiliul să poată delega competențe sporite Comisiei, ceea ce ar putea avea repercursiune asupra unor acorduri viitoare, în ceea ce privește acordul cu Coreea, de exemplu, sau implementarea clauzei de salvgardare. Pe de altă parte, am ridicat în discuție această chestiune. Și bineînțeles, vă stăm la dispoziție dacă aveți nevoie de alte clarificări. Așadar, acum că chestiunea juridică a fost clarificată, trebuie totuși să discutăm și conținutul, aceasta în timp util. Propunerea mea ar fi de a ne exprima acordul vis-a-vis de acest dosar. După cum știți, uh, ex- <coughs> Andorra nu va trebui să aplice taxe vamale pentru importurile către Andorra, atâta timp cât uh, asigură măsuri de, sufi- măsuri de securitate suficiente la intrarea în țară. Din partea Comisiei este prezent, din partea DG Taxud, un reprezentant? Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc pentru propunerea de a fi de acord cu acest uh, proiect de protocol. Așa cum ați uh, subliniat foarte bine, obiectivul acestei propuneri este de a asigura o continuare a comerțului între UE și Andorra, menținând însă în același timp și măsurile de securitate vamale la standardele relevante. În ceea ce privește temeiul juridic, Comisia a fost informată astăzi cu privire la comentariile înaintate. Noi am transmis aceste comentarii serviciilor noastre juridice pentru a vedea dacă într-adevăr a fost doar o eroare și pe care de consecință uh, această trimitere la articolul 287 ar putea fi eliminată. Mulțumesc, spune președintele. Observații din partea membrilor? Domnul Peter Starski din partea PP. Domnule președinte, foarte pe scurt. Eu răspund uh, de această chestiune din partea grupului nostru politic și doresc să-mi exprim susținerea pentru domnul raportor. Din partea mea, trebuie să subliniez că Andorra nu este o țară mare, nu are o economie uh, substanțială. Însă există doar trei țări care au o uniune vamală completă cu UE. Andorra, uh, Monaco și Turcia. De aceea trebuie să avem grijă ca prin acest acord să nu se creeze un fel de precedent care ar putea fi invocat atunci când este vorba de Turcia, care este o economie importantă. Atât am dorit să subliniez. Mulțumesc, spune președintele. Diferă oarecum de ceea ce se întâmplă cu Turcia, dat fiind faptul că Andorra este complet uh, înconjurată de Spania și Franța. Dacă nu mai există și alte comentarii, ne rămâne de clarificat acest punct juridic ridicat în discuție de serviciile noastre juridice. Vă voi comunica termenul de depunere a amendamentelor și vă voi înștiința cu privire la evoluțiile din acest dosar. De- Haideți să trecem acum la punctul 7, aprobarea regulamentului Consiliului privind dovezile de origine pentru anumite produse textile. Raportorul nostru este Zan Zahradil din partea ECR. E vorba de examinarea proiectului de raport pe care îl aveți în dosar. Comisia ne propune această abrogare pe baza faptului că prezentarea dovezii de origine nu mai aduce o valoare suplimentară. Dosarul ne-a fost transmis în procedură legislativă ordinară. Raportorul a circulat deja doc un document de lucru specificând și poziția vis-a-vis -vis de această chestiune. Ian Zahadil, aveți cuvântul. Check, so. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, vorbi în limba maternă, în ceh, așa că v-aș ruga să vă puneți căștile, dacă sunteți amabil. Ia, scusim, strucine, schrnout tot ce am eh, în tom pisemnem návrhu. Voi încerca să fiu foarte succint și să rezum cele prezentate în proiectul scris. E vorba de abrogarea regulamentului 1541 per 98 al Consiliului. E vorba de un instrument legislativ de recunoaștere a dovezilor de origine pentru textile din clasa 11 din nomenclatura combinată. Motivul pentru care au fost utilizate aceste instrumente a fost pentru eliminarea obstacolelor netarifare pentru că s-au, uh, s-a renunțat între timp în 2005 și la contingente și la alte restricții din partea OMC și de la acea dată sunt valabile alte condiții și, și pentru importurile din China din 2008. Legislația internațională ne oferă așadar o bază bună de pornire, de aceea recomand Comisiei să fie de acord cu propunerea Comisiei și permiteți-mi să adaug într-o notă ironică că mă bucur să fi fost raportor într-o chestiune care a dus în sfârșit la eliminarea unor prevederi inutile, pentru că acest lucru corespunde și programului Comisiei de a adopta prevederi legale clare. Desigur că mai există în continuare anumite instrumente de control, precum autorizații de import sau observații statistice ex post sau și indicarea originii. Nu suntem așadar cu mâinile goale și putem controla ceea ce intră pe piața internă. Avem Așadar, suficiente instrumente la dispoziție pe care să le putem utiliza. De aceea, vă recomand încă o dată să aveți o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de această propunere. Mulțumesc! Anyone from, from the commission? Dorește cineva din partea comisiei să ia cuvântul? Yes, floor is yours. Your name just for the record. Vă rog. Mulțumesc, sunt Ingrid Harilad, sunt uh, reprezentanta DigiTaxco. Vă mulțumesc pentru că am dat această ocazie de a face câteva comentarii pe scurt. În primul rând, aș vrea să felicit raportorul pentru acest raport excelent, pentru că a reușit să uh, redea contextul cel mai potrivit al acestui raport. Nu am foarte multe de spus. Vreau doar să prezint câteva elemente. Obiectivul acestei propuneri, așa cum a spus și raportorul, este acela de a ușura povara administrativă a formalităților vamale atunci când acestea nu mai sunt justificate. Atunci când s-a adoptat acest regulament, era absolut necesar să se creeze această obligație, dar aceasta nu mai este justificată în ziua de astăzi. Tocmai pentru că s-a liberalizat comerțul cu produse textile. De asemenea, vreau să spun că această propunere nu schimbă cu nimic oportunitățile pe care le are Uniunea Europeană de a adopta măsuri restrictive față de acei membri care nu sunt parte la OMC. Așa cum a arătat de asemenea raportorul, mai avem în continuare nevoia de a controla originea acestor produse care trebuie declarate atunci când sunt importate și uh, de câte ori apar îndoieli la nivelul autorităților vamale, se pot face cereri de informații adiționale. Și pentru a evita orice fel de neînțelegere, vreau să specific că acest regulament nu are niciun fel de consecință asupra informației oferite consumatorilor. În legătură cu aceasta există alte propuneri care sunt acum în curs. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ne întoarcem la membrii acestei comisii, doamna Eleni Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu propunerea comisiei și, de asemenea, cu propunerea raportorului de a abroga acest regulament. Dacă aceasta nu se face acum și, prin urmare, rămâne în vigoare, atunci ar putea crea anumite probleme cu legislația comunitară. Și am o întrebare pentru raportor. În documentul de lucru pe care l-a redactat, a făcut legătura între acest regulament și raportul Muscardini, raportul referitor la acea etichetă Made in, care analizează problema produselor din țările terțe. Însă pentru mine vorbim despre lucruri complet diferite. Nu văd care este legătura între acest regulament și regulamentul acoperit de raportul Muscardini. Așa că vreau să vă întreb care este legătura din punctul dumneavoastră de vedere și de ce ați dorit să includeți această legătură, pentru că eu nu sunt de acord. Mulțumesc. Mulțumesc. Doriți să răspundeți la această întrebare? Mulțumesc. Într-adevăr, aveți dreptate. E vorba de două lucruri care, din punct de vedere juridic, sunt separate. Însă, credeam că este necesar să menționez acest raport cu titlu informativ și reprezentantul Comisiei a menționat și el acest lucru. A vorbit despre acest caracter conservator pentru că abrogarea acestui act legislativ nu aduce niciun fel prejudicii consumatorilor și nu pune sub semnul întrebării nivelul informației oferite consumatorilor. Sunt de acord, deci, că e vorba de lucruri diferite, dar credeam că este util să informez pe colegi în legătură cu contextul acestui regulament. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul, să facă comentarii? Dacă nu, termenul de depunere a amendamentelor este 18 martie. Votul în comisie va avea loc pe 22-23 martie. Trecem. Am mai scăpat deci de un regulament de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul 8. Uniunea Europeană în calitate de actor mondial, rolul său în organizații multilaterale. Este un raport din proprie inițiativă, comisia competentă pe fond este AFET și noi avem un aviz. Raportorul pentru aviz este domnul Leichtfried din partea socialiștilor și democraților, dar dânsul n-a putut veni astăzi aici la ședința noastră. Am avut deja un prim schimb de păreri în martie. Ni s-a spus că în acest proiect de raport raportorul se va centra pe rolul UE la OMC și comisia responsabilă este AFET. Din păcate, raportorul este, raportul este doar în engleză, dar putem începe dezbaterile noastre și vom da cuvântul domnului Lachfried. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e bine dacă președintele se uită în sală să vadă cine este prezent în sală sau nu și face comentarii în legătură cu următoarele ședințe. Aceasta ne motivează. Este întotdeauna o plăcere să redactez un aviz pentru un raport de inițiativă al Comisiei AFET, pentru că ei dezbat întotdeauna chestiuni foarte interesante și am vrut să mă refer la obligațiunile din cadrul OMC-ului pentru că credeam că acestea sunt mai degrabă de competența noastră, de la comisia noastră. Acum că Uniunea Europeană este reprezentantă la nivelul OMC-ului, situația s-a schimbat la nivelul activităților internaționale. Deci dacă comparăm rolul nostru în cadrul OMC-ului cu cel pe care îl avem în cadrul Națiunilor Unite, unde experiența n-a fost prea fericită la ultimul vot al Consiliului de Securitate, aceasta ne-ar putea da o idee în legătură cu ce dorim să facem și în alte organizații, nu doar la OMC. Acesta este primul comentariu pe care vreau să-l fac. Procesul de luare a deciziilor prin consens la OMC este cel potrivit și poate că ar trebui să ne gândim și la alte modalități de a lua decizii. Acesta este, cred, un moment potrivit pentru a o face. Avem nevoie, pe de altă parte, de un secretariat general important și puternic al Uniunii Europene, pentru că prezența noastră acolo trebuie să fie bine reprezentată pentru a ne asigura interesele. Și dimensiunea parlamentară sau, să spunem, acest uh, început al dimensiunii parlamentare în cadrul OMC-ului ar trebui să fie susținut din partea noastră. Până la urmă, aceasta ar putea reprezenta o soluție și pentru alte organizații internaționale. Întrebarea care se pune până la urmă este aceea dacă principiul un stat, un vot este soluția cea mai bună sau dacă n-ar trebui oarecum adaptat. Pentru că eu cred că nu este deloc democratic ca Andorra și China să aibă aceeași putere de decizie în anumite organizații internaționale, dar acesta este un comentariu privat, poate nu este cazul să-l dezbatem aici. Avizul nu este foarte lung, dar este unul cu un conținut important și în acesta am menționat și faptul că ar trebui să fim foarte atenți la problema chestiunilor necomerciale, și anume atunci când acestea intervin în cadrul negocierilor la nivelul OMC, când se amestecă politica cu chestiunile comerciale. Unele state consideră că e bine să se facă așa, altele sunt împotrivă și vin cu argumente de natură comercială. Și, în special pentru mine, unul, Uniunea Europeană a reușit să facă lucruri deosebite în ultimii ani. De exemplu, a reușit uh, să impună prohibiția importurilor de produse uh, a, din focă. Deci, cred că ar trebui să fie menționate aceste lucruri și în vederea acțiunilor noastre la OMC. Avem anumite valori, credem în ele și ele trebuie protejate în Uniunea Europeană. Iată care este propunerea mea pentru comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, întotdeauna e bine să avem raportorul prezent la dezbateri. Comisia dorește cineva să intervină? Comisia? Este reprezentată aici cineva care dorește să reprezinte Comisia? Mulțumesc, sunt George Havenicot de la DigiTrade foarte pe scurt la acest punct, pentru că suntem de acord cu majoritatea comentariilor făcute de raportor. Vrem să-i mulțumim pentru acest aviz. Este adevărat că situația la OMC este una ideală, însă aici este vorba de un caz foarte clar al unei organizații unde există o competență exclusivă a Uniunii Europene. Protagonismul nostru a fost acceptat de foarte mult timp iar uh, situația în alte organizații internaționale nu este la fel de clară așa cum se întâmplă la OMC, în special în ceea ce privește competențele care sunt implicate. Tratatul stabilește acum reguli foarte clare de reprezentare la nivel extern a UE, în special din partea Comisiei pe de o parte și pe de altă parte de înaltul reprezentant vicepreședinte. Un singur comentariu, un regret pe care îl avem, Cred că e vorba de un comentariu făcut de David Martin, făcut azi dimineața în legătură cu seminarul pe tema comerțului. Într-adevăr, OMC-ul este important, însă este aici și o problemă de calendar și la acest moment cred că ar fi mai bine să ne centrăm pe încheierea acordurilor DDA și în acest sens să vedem cum le putem îmbunătăți. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Carstingă, din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportoare din umbră din partea PPE, permiteți-mi să-i mulțumesc uh, domnului Leichtfried pentru elaborarea proiectului său de aviz. Cred că este o bază bună de plecare. Permiteți-mi să mai menționez pe scurt, așa cum a spus și Comisia, Poziția UE în cadrul OMC este una foarte clară. Eu cred însă că la neatul 3 și 4 ar trebui însă să analizăm mai în detaliu transparența democratică și să elaborăm și alte principii. Cred că din partea PPE vor mai exista discuții cu raportorul, însă în mare mă bucur uh, pentru buna colaborare cu ceilalți raportori din umbră și, bineînțeles, cu raportorul principal. Din partea SND, intervenție fără microfon. It's a very interesting opinion, this. Acesta este o opinie foarte interesantă, dar de fapt foarte deprimantă, pentru că um, în acest aviz sunt incluse toate vechile clișee pe care le-am tot auzit în ultima vreme. Reprezentantul Comisiei a avut perfectă dreptate. Rolul Uniunii Europene la OMC este destul de clar, pentru că Domeniul comercial este o competență exclusivă deja de multă vreme a Uniunii Europene. În cazul Regatului Unit din 1975, noi, în calitate de țară participant major la comerțul mondial, nu am fost reprezentați la OMC. În schimb, Hong Kongul, o fostă colonie britanică, este reprezentat. Acest lucru înseamnă că există uh, că nu există sau că relația cu ONU este foarte diferită de cea cu OMC. Delegația UE la ONU la Geneva, va fi la Geneva, deși eu credeam că principalul sediu al ONU este la New York, dar trebuie să spun pentru țări ca Regatul Unit sau Franța, care au locuri permanente în Consiliul de Securitate, cu cât această reprezentare se face mai mult prin Uniunea Europeană, cu atât mai mică va fi influența noastră la ONU și, uh, în consecință, cu atât mai fi mai mică influența noastră în lume. De aceea, Regatul Unit și alte țări din Uniunea Europeană fac acest lucru pe baza influenței, pentru că influența e foarte importantă. Dacă ai un loc permanent în Consiliul de Securitate și Uniunea Europeană uh, se folosește de asta, influența țării uh, respective va fi mult mai mică. La punctul 3 vorbiți despre îmbunătățirea uh, dimensiunii parlamentare OMC pentru uh, a îmbunătăți transparența și legitimitatea democratică a negocierilor. Unii consideră că negocierile comerciale sunt mai bune, uh, se, se poartă mai bine în secret. Când DigiTrade se întâlnește, vine aici la Parlament, ședința este secretă, este în camera. Și ar fi interesant să se clarifice ce înseamnă această frază, dimensiunea parlamentară a OMC înseamnă de fapt. Nu înseamnă mare lucru. Ce înseamnă de fapt în practică? În fine, un aspect pe care l-am abordat de multe ori deja, e, se spune, cere considerație atentă a chestiunii legate de uh, abordarea unor uh, chestiuni necomerciale în cadrul regulilor OMC. Dar de ce vorbim despre chestiuni necomerciale? Pentru că comerțul contează. OMC-ul are obiectiv comercial. Deci, dorim mai mult comerț, comerț mai liber și acest aspect nu trebuie să fie handicapat de o serie de alte interese. Domnul Lambdorf a dat un exemplu legat uh, de foci. Am fost aici la ședințe la care s-a sugerat foarte serios de reprezentanți ai unor grupuri politice reprezentate în Parlament că toată povestea cu responsabilitatea socială a uh, companiilor uh, să fie folosită uh, Uh, să fie menționată în negocieri. Un nivelul șomajului din Austria este doar de 5%, un nivel foarte scăzut. În Austria poate că puteți fi handicapați de chestiunile altele decât cele comerciale, dar domnul de lângă dumneavoastră este din Spania și în Spania în rândul, tineretului, în rândul tineretului șomajul este 43%. Și deci cetățenii spanioli nu își pot permite pentru a ieși din situația în care se află, să se țină cont de chestiuni necomerciale, care să pună piedici negocierilor comerciale. Comerțul uh, care le-ar putea permite să găsească un loc de lucru. Iată câteva aspecte legate de fondul discuției noastre și sper că data viitoare raportorul va ține cont de observațiile mele și că vom, uh, vom putea analiza mai atent uh, aspectele, mai atent decât uh, sunt ele prezentate aici în document. Mulțumesc! Okay, let me give back the floor to our rapporteur, Lashfried. Are din nou acum cuvântul domnul raportor. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru cele două intervenții interesante. Aș dori să precizez câteva dintre aspectele menționate de în cele două intervenții. Eu cred că mare diferență dintre noi doi este că nu mă simt doar ca austriac, ci și ca social-democrat european și reprezint anumite chestiuni care sunt oarecum complet neaustriece, spre deosebire de dumneavoastră, care reprezentați în principal uh, interese pe care le considerați britanice. Și aici nu vom ajunge niciodată la un numitor uh, comun, asta știm, pentru că rezultatul aici în comisie va fi un vot democratic. Cu toate acestea, doresc să fac câteva observații la cele spuse de dumneavoastră. Eu nu cred că abrogarea unui unei restricții de import pentru pieile de focă ar duce la o reducere a șomajului în rândul tinerilor în Spania. E vorba de cu totul altceva. E vorba de principiile noastre, iar aceste principii trebuie să ne aparțină. Despre asta este vorba aici. Și aici trebuie să ne putem impune. Și dumneavoastră vă implicați pentru lucruri pe care le considerați importante și încercați să le impuneți. Și la fel trebuie să facă și Uniunea Europeană. Despre asta este vorba aici, la aceste chestiuni necomerciale și nu de probleme potențiale care ar putea să aibă repercursiune asupra ratei șomajului. Și și dimensiunea parlamentară a OMC este o chestiune similară. Până acum am considerat do doar că statele pot organiza așa ceva. Însă, de când există Uniunea Europeană, se vede că poate fi și altfel și anume că se pot împărți competențe între competențe statale și competențe ale unor adunări uh, parlamentare. Știu că e departe, suntem departe deocamdată de așa ceva. Însă, cu toate acestea, consider că nu este cinstit dacă Andorra are aceeași greutate ca și China sau Liechtenstein, aceeași greutate ca și Statele Unite. Asta înțel- încerc să explic în acest raport. Și în ceea ce privește sediul principal, Comisia pentru Drepturile Omului a ONU este la Geneva și nu la New York. Și de aceea trebuie să fim reprezentați și acolo, pentru că drepturile omului sunt uh, un principiu uh, suprem al Uniunii Europene. Eu mă bucur de uh, colaborarea dumneavoastră. Sunt convins că pe anumite chestiuni vom uh, reuși să cădem și de acord. În ceea ce spuse de doamna Köstinger, vis-a-vis -vis de punctele 3 și 4, sunt deschis și aștept cu interes viitoarele discuții. Mulțumesc! Emilie <coughs> domnule președinte. Bineînțeles că nu e o chestiune de ordine, ci e vorba de respect față de colegul din Marea Britanie. Dacă am înțeles bine, dânsul a vorbit despre șomajul din Spania la nivelul de 24%, nu? Nu, am spus că șomajul în rândul tinerilor între 18 și 24 ani este în jur de 43%. Am înțeles. Oricum, ceea ce vroiam să vă spun, așa cum spunea și colegul meu, este că șomajul în Spania, care, din fericire pentru noi toți, nu doar pentru Spania, ci pentru întreaga Europa, nu depind de motivele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Deși, bineînțeles că dumneavoastră aveți dreptul la propria dumneavoastră părere și ea depinde și de alți factori. Însă e important să vedem în ce fel pozițiile noastre sunt diferite aici. Eu unul mă consider cetățean european de origine spaniolă. Este singurul lucru pe care vreau să-l menționez. Mulțumesc. Calendar. Sebo Termenul pentru depunerea amendamentelor pe 22 martie, ora 6, ora 18. Trecem la punctul următor. Punctul 11 nu va mai fi discutat, după cum am spus. Relațiile comerciale UE-Canada. discutarea unui propunere de rezoluție la punctul 12, deci relații comerciale UE-Canada. Eu sunt raportor și aveți uh, proiectul de uh, moțiune în uh, dosarele dumneavoastră. Am uh, fost de acord acord, am căzut de acord uh, să votăm o rezoluție privind relațiile comerciale UE-Canada și în acest scop am adoptat o întrebare orală adresată Comisiei la ultima ședință. Inițial, ne-am gândit să trimitem o întrebare orală și Consiliului, dar având în vedere că cea care negociază acordurile comerciale este Comisia și având în vedere stadiul negocierilor, aș propune să adoptăm doar o întrebare orală pentru comisie și o rezoluție și să lăsăm deoparte Consiliul în, în momentul de față. Proiectul de rezoluție a fost deci transmis doar în engleză deocamdată, din păcate, după cum știți, negocierile în curs al unui acord economic și comercial cu Canada au obiectivul uh, unui acord foarte avansat depășind nivelul de ambiție al oricărui alt uh, acord comercial uh, sau uh, economic sau comercial negociat până acum de Uniunea Europeană sau de Canada. S-au făcut progrese, negocieri, progrese semnificative și ambele părți speră să se ajungă la un acord chiar înainte de sfârșitul anului. În proiectul de rezoluție sau uh, sunt uh, menționate aspectele cele mai importante, cum ar fi accesul, îmbunătățirea accesului la piață, mai ales pentru servicii și achizițiile publice, inclusiv la nivel subfederal, la nivelul provinciilor canadiene, protecția datelor personale și așa mai departe. Avem de asemenea un capitol privind dezvoltarea durabilă și așa mai departe. În calitate de raportor, aș dori să vă ascult punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu acest proiect de rezoluție și deci deschid discuția. Who is willing to come to the floor and start the discussion? Cine dorește să înceapă această dezbatere? Does this mean that you agree completely? <laughs> Înseamnă oare acest lucru că sunteți perfect de acord cu proiectul meu de rezoluție? Peter Stas, mai întâi numele PP-ului. Thank you, Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am fost puțin surprins. de faptul că mă solicitați atât de mult. Este un subiect destul de important pentru noi. Uh, monitorizat uh, cu multă atenție negocierile. Și sperăm și noi să, ca negocierile să fie încheiate înainte de sfârșitul anului. Este încă fezabil acest lucru. Acest raport pare destul de bine scris. Se spun multe lucruri generale, se identifică anumite probleme pe care le-am identificat și noi și voi încerca să fac propuneri venind de la colegii mei pentru a îmbunătăți puțin acordul pentru, și pentru uh, uh a preveni răutățirea situației anumite, în legătură cu anumite aspecte. Iată cam care este situația, dar în principiu suntem în mare de acord că propunerea dumneavoastră este o bază bună și va contribui pozitiv la avansarea negocierilor, care sperăm că se vor încheia cu succes la sfârșitul anului. Mulțumesc! Robert Sturdy from Acum Robert Sturby din partea conservatorilor. Just quickly, Chairman. Foarte pe scurt, domnule președinte. Vom uh, transmite și noi câteva amendamente. Aș vrea să știm care este termenul pentru depunerea acestora. Yes, that line is the... Termenul este data de 21 martie, ora 12. Uh, just because I mentioned the seals before. Având în vedere că am vorbit despre foci adineauri, cred că formularea din acest text este, nu este suficient de fermă în ceea ce privește focile. Nu cred că partenerii trebuie să se lupte la ONC uh, în legătură cu anumite aspecte, și deci poate am putea îmbunătăți încă de acum textul puțin. Prin amendamente puteți face, spune domnul președinte. Mai sunt alte observații? Atunci așteptăm amendamentele, le vom discuta ulterior. Termenul. Am uitat pe cineva, am uitat să dau cuvântul comisiei. Mai am timp. Nu aveți observații? Deci- Domnule președinte, Reprezentantul EFD. Uh, Domnule președinte, aș dori să fac o mică observație în legătură cu acest aspect, dar și în legătură cu uh, organizațiile multinaționale despre care tocmai am discutat. Dorim relații prietenoase cu Canada, dar Uniunea Europeană în bloc a blocat solicitarea uh, sau cererea Canadei de a intra în uh, Consiliul de Securitate al ONU. Nu cred că așa se încep relațiile de prietenie și nu cred că ne trebuie să ne acționăm astfel. Regatul uh, Unit are relații foarte strânse cu Canada, avem uh, aceeași regină și legături uh, foarte strânse cele două țări și cred că este un act de, hostili- de ostilitate ca Uniunea Europeană să fie unită pentru a bloca Canada și nu cred că așa se pornește cu dreptul în relații comerciale bune cu Canada. Cred că această atitudine a fost una retrogradă. Se pare că pentru canadieni, acesta nu este un obstacol în care negocierilor cu noi, dar am înțeles ceea ce ați spus. Deci, astfel se încheie partea um, publică a ședinței noastre. Urmează acum uh, o în ședință în camera, ședința coordonatorilor. Aș dori să îi loc pe toți cei care nu au dreptul să participe la ședința coordonatorilor să părăsească sala. Cât de repede.